realocare, relocare, doresc să fac două comentarii de natură metodologică. Președintele intervine. Domnule Tavares, vă rog să mă înțelegeți. Avem o întârziere atât de mare încât trebuie să vă retrag cuvântul. Nu pot să accept niciun fel de remarce, niciun fel de observații, doar puncte care se referă la regulamentul de procedură. Deci vă rog să aveți înțelegere pentru că trebuie să închid această dezbatere. Mergem mai departe. Pe ordinea de zi avem uh, declarațiile Comisiei și, Cons- Comisiei și Consiliului privind citațiile în legătură cu Wikileaks și normele de protecție a datelor. Și dau cuvântul în primul rând doamnei Gări în numele Consiliului. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Domnule președinte, doamnă comisar, stimați eurodeputați, Parlamentul reprezintă opiniile cetățenilor europeni în ceea ce privește colectarea de date de către Statele Unite de la companiile de telecomunicații în urma evenimentelor legate de Wikileaks și de uh, pericolul privind securitatea națională a Statelor Unite. Parlamentul împărtășește îngrijorările, dar nu avem niciun fel de informații pe baza cărora să putem să spunem că acțiunile judiciare americane ar fi încălcat legislația europeană. În ceea ce privește cazul Wikileaks, la care s-au referit uh, eurodeputații, procurorul general american a admis faptul că uh, există o anchetă penală în Statele Unite ale Americii. Din câte știu, procurorii americani doresc, au uh, încercat să obțină un uh, ordin din, uh, de la un tribunal care să oblige Wikileaks să le ofere date. Consiliul nu este responsabil de comentarii legate de acțiunile autorităților judiciare din Statele Unite ale Americii. Nu avem niciun fel de informații care să Uh, pună sub uh, semnul întrebării legalitatea acestor proceduri. Există proceduri judiciare în uh, Statele Unite și autorul a putut să își um, argumenteze situația. Twitter um, a, a, s-a prezentat poziția și Uh, statele uh, Uniunii Europeană respectă procedurile judiciare ale țărilor tețe. Este foarte clar că atunci când autoritățile judiciare presupun că e vorba de o infracțiune, trebuie să uh, desfășoare o anchetă penală pentru a afla care este situația. Și procedurile în America sunt diferite față de procedurile din majoritatea statelor membre. Statele Unite au competențe mult mai extinse în ceea ce privește obținerea de informații decât uh, cele din uh, Europa. Acest lucru se bazează pe, uh, pe legile din Statele Unite pe care Consiliul nu poate să le comenteze. Datele europene legislația europeană privind protecția datelor trebuie să fie respectată, iar aceasta este responsabilitatea autorităților din statele membre. Autoritățile privind supravegherea datelor trebuie să se asigure că aceste reguli sunt respectate, e vorba de jurisdicția lor, ele sunt competente atunci când e vorba de a examina jurisdicția altor curți în ceea ce privește protecția datelor. Aceasta nu este o chestiune de natură politică. Nu politicienii trebuie să judece care chestiuni, aceste chestiuni care țin de proceduri juridice. Um, nu știm să existe astfel de uh, ordine uh, date de tribunale din uh, Statele Unite sau de mandate. Uh, Uniunea Europeană a negociat uh, acorduri internaționale cu Statele Unite în ceea ce privește transferul și prelucrarea datelor personale, cum a fost cazul uh, în uh, dosarul uh, registrului cu numele pasagerilor. Există un acord din 2007 cu Statele Unite care va fi renegociat uh, la uh, impulsul Parlamentului European. Există și un alt exemplu legat de transferul de date financiare stocate pe teritoriul european în cadrul uh, programului de, uh, de trasare, a, de uh, depistare a surselor de finanțare a terorismului. Acest program a fost aprobat de Parlament în 2010 și Cazul Twitter, vreau să subliniez, este foarte diferit față de cele două cazuri pe care le-am menționat înainte. În cele două cazuri, autoritățile americane au obținut date personale uh, într-o manieră sistematică și continuă pentru a combate terorismul. În cazul Twitter există un mandat al unui tribunal în contextul unei anchete penale specifice. Și cred că hotărârile unui tribunal dintr-o țară terță ar trebui să fie acceptate și recunoscute dacă nu avem niciun fel de motive să nu facem. Mulțumesc, doamna președinte a Consiliului. Are acum cuvântul doamna vicepreședinte a Comisiei, doamna Reding. President. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, într-o lume globalizată, protecția datelor în momentul în care are loc un transfer către o țară terță reprezintă o provocare din ce în ce mai mare și reprezintă și un subiect din punct de vedere juridic foarte complex. Este evident că dreptul la protecția datelor personale este un drept fundamental care se aplică și în lumea electronică și în uh, procesarea datelor la nivel transnațional. Cu toate acestea, rămâne un drept fundamental, dar poate că există și anumite restricții și astfel de restricții trebuie să respecte legea și trebuie să fie proporționale. De asemenea, acestea trebuie să fie întemeiate pe un interes legitim. Securitatea națională, prevenirea crime organizate, protecția unor martori și așa mai departe. În virtutea legislației uh, europene, o citație reprezintă un ordin administrativ care convoacă un individ sau o persoană să aducă anumite informații în fața anumitor organisme. Legalitatea unui astfel de act trebuie să fie determinată pe în temeiul legii, acolo unde acest act a fost emis. În consecință, evaluarea proporționalității și gradului de legalitate a unei astfel de solicitări din partea Statelor Unite trebuie să se bazeze pe Constituția americană și pe sistemul juridic american. Comisia Europeană nu are niciun fel de competență în acest domeniu, pentru că e vorba de un proces judiciar, e de deschiderea unei anchete la nivel penal într-o țară terță. Însă, în momentul în care cetățenii europeni utilizează Twitter, ei își dau consimțământul față de politica de protecție a datelor uh, și aceasta per, uh, permite colectarea datelor și dezvăluirea acestora către părți terțe în momentul în care există solicitări juridice în acest sens din partea guvernului american și datele care au fost astfel colectate și obținute de către autoritățile americane în cadrul unor anchete penale beneficiază de un sistem de protecție american și nu european. Pentru că sistemul european de protecție a datelor nu se poate aplica în cazul în care există un uh, caz în instanța americană. De asemenea, nu se pot aplica nu se poate aplica legislația europeană în vigoare pentru că e vorba de instanțe americane care sunt implicate în executarea acestui mandat emis de o curte americană. Și nu există nicio implicare a vreunui stat membru european. Iată care este situația juridică în momentul de față. Cu toate acestea, Dimensiunea globală a procesării datelor personale nu ar trebui să ducă la o scădere a nivelului de protecție pentru cetățenii europeni. Și, într-adevăr, într-o activitate globalizată de procesare a datelor, putem constata cât de important este să protejezi drepturile uh, fiecărui individ și cât de important ca regulile să fie aplicate, cu atât mai mult cu cât foarte multe uh, date se află astăzi pe rețea. Și ce vom face deci? Mai întâi, Comisia își propune să revizuiască ca programul cadru de protecție a datelor la nivel european, cu atenție specială acordată utilizării tehnologiilor moderne, cu atât mai mult cu cât există operatori din țări terțe care se adresează consumatorilor europeni. În al doilea rând, după cum știți, pe 3 decembrie 2010, Consiliul a acordat Comisiei un mandat foarte puternic care definește foarte clar obiectivele UE în uh, ceea ce privește negocierea acordului pentru protecția datelor cu Statele Unite și uh, un acord referitor la uh, cooperarea judiciară. Și unul din obiectivele principale în negocierile ce vor fi desfășurate ulterior este să ne asigurăm că vom avea un nivel de protecție a datelor personale pe ambele maluri ale Atlanticului, dincolo de naționalitate, sunt uh, este într-adevăr un nivel suficient care să țină seama de legislația în vigoare și contez pe Parlamentul European ca să ne ajute ca acest lucru să poată fi realizat. Și acum poate că mă veți întreba, dar ce vom face până atunci, până când aceste noi instrumente vor fi intrate în vigoare? Eu aș recomanda în mod ferm ca operatorii să uh, funcționeze în, și să fie foarte transparenți și deschiși față de consumatori și să indice în mod clar că uh, politica lor de confidențialitate și protecția datelor se, este subordonată legislației americane în momentul în care există o anchetă. Deci, consumatorii trebuie să știe că nu se mai află sub jurisdicție europeană, chiar dacă nu părăsesc teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte a Comisiei. Dau acum cuvântul vorbitorilor numele grupurilor politice. Domnul Fos, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru aceste explicații. Este un comportament uh, tipic într-o situație tipică în lumea noastră globalizată. Sigur că uh, dreptul american trebuie să fie respectat, dar, pe de altă parte, știm că există niște dificultăți uh, legate de uh, urmărirea penală pe, pentru uh, infracțiuni comise pe internet. Între timp, însă, e vorba de un comportament tipic uh, și anume, există proceduri administrative, iar autoritățile de urmărire penală uh, au acces la informații personale, informații financiare sau alte uh, tipuri de informații și, uh, doamnă comisar, uh, eu cred că ar trebui să vedem cum putem să acționăm. Ar trebui să avem niște reguli, trebuie să reformăm legislația privind protecția datelor, luând eventual uh, un astfel de caz ca impuls pentru a spune că dorim ca și uh, acordul cadru dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind uh, protecția datelor trebuie să fie reformat, pentru că în lumea globalizată vedem că este necesar ca transferul de date să fie reglementat în mod corespunzător. După cum am spus, este foarte important să rămânem focalizați asupra acestui fapt. Sigur că dorim ca un astfel de proces să nu arunce o lumină proastă asupra uh, prelucrării datelor în general, dar ar fi foarte important să elaborăm legi, o legislație foarte bună, să extindem acordul cadru, mai ales în punctul acesta al urmăririi penale legat de accesul de date private. Ar trebui să uh, facem lumină în acest caz uh, și trebuie să vedem în ce condiții stricte se poate permite acest acces. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fos. Are acum cuvântul domnul Moraes, două minute și jumătate. Doamnă comisar, ca de obicei, cu mare îndemânare, ați anticipat care vor fi întrebările pe care vi le vom pune. În primul rând, ce vom face între timp. E clar că, uh, așa cum se știe în public, Uh, SUA au emis citații în legătură cu uh, aceste uh, operatori de rețele sociale, Twitter și Google. Și astfel pot avea acces la datele schimbate între Wikileaks și părțile terțe. Și în calitate de părți terțe se află și cetățeni europeni, persoane care în mod nevinovat au acces la internet, tineri, tineri care sunt curioși, care pot deveni ținta acestor atacuri și acestui sistem de tratare a datelor datelor. Uh, are, deci acest sistem uh, are implicații foarte grave pentru viața privată a cetățenilor europeni. Uh, sigur, Cazul Julian Assange este foarte bine cunoscut și așa a apărut și desecretizarea citațiilor. Uh, serverele se află pe teritoriul Statelor Unite. Eu am înțeles ce a spus dumneavoastră, respectiv că nu putem interveni în aplicarea legii țărilor terțe, dar putem face ceva între timp. Dar cred că e o uh, îngrijorare legitimă pentru toți uh, deputații europeni care trebuie să explice cetățenilor europeni care este protecția pe care Uniunea Europeană le oferă. Ce rost are să aplicăm protecția datelor în anumite acorduri dacă datele personale ale cetățenilor europeni pot face obiectul unor citări uh, americane. Trebuie ca uh, datele personale ale cetățenilor europeni să fie protejate de către o legislație uh, foarte strictă. Până acum, directiva 94/46 a oferit o protecție puternică pe piața internă, dar a sosit momentul să revizuim uh, direcția, să sporim gradul de protecție și să ne asigurăm că aceleași măsuri se aplică și în domeniul cooperării polițiene și judiciare. Vom folosi aceste elemente pentru activitatea noastră legislativă. Ați spus acest lucru, dar am dorit să știm ce va face Comisia pentru a revizui această directivă pentru ca protecția cetățenilor europeni să fie uh, mai mare, mai ales în contextul citațiilor americane. Uh, Um, nu putem să oprim site-uri ca Twitter, dar avem legislațiile naționale, uh, avem uh, uh, o, o, o inițiativă uh, britanică de supraveghere uh, a datelor uh, companiilor americane. Cred că pe drept cuvânt punem această problemă pe tapet și așteptăm răspunsuri pertinente. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Moraes. Două minute are cuvântul doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru prezența. Sunt încântată să constat că dumneavoastră împărtășiți grijile noastre. Însă haideți să fim foarte clari. Cred că nimeni nu cere aici ca, uh, Uniunea, European, ca Uniunea Europeană să acționeze în afara juris, juridicției sale. Însă problema este că juridicția pe internet e foarte vastă, e foarte extinsă și vedem că juridicția, spre exemplu, americană se extinde până în Uniunea Europeană. Și um, firmele internet despre care vorbim, în mare parte se a, sunt bazate în Uniunea Europeană, însă mare parte din utilizatorii acestor firme sunt bazați în Uniunea Europeană. Și atunci, metoda utilizată de tribunalele americane, și anume citațiile, uh, sunt foarte interesante. Spre exemplu, cel care utilizează Twitter. Ei bine, nu mai poți avea niciun fel de așteptare legitimă să ți se respecte dreptul la viață privată, chiar dacă te afli în Uniunea Europeană, ești cetățean european. Deci nu mai beneficiezi de nicio protecție juridică pentru că Twitter este, are sediul în Statele Unite. Și uh, eu am înțeles foarte bine ce a spus doamna comisar în ceea ce privește revizuirea directivei pentru protecția datelor. Eu am înțeles argumentele dumneavoastră. A spus că odată ce se utilizează Twitter, ai acceptat condițiile de utilizare. Dar ce înseamnă acest accept? Înseamnă că de fapt ne aflăm în afara legii, că ne uh, abandonăm uh, orice drept la protecție legală, protecție juridică. Eu înțeleg că dumneavoastră spuneți că nu putem face mare lucru, însă întrebarea este următoarea. Ce pot face Comisia și Consiliul pentru a acorda protecție juridică cetățenilor europeni. Veți discuta cu omologii americani acest subiect pentru a obține mai multe informații și poate că există și alte firme care au primit astfel de citații din partea autorităților americane. Și în final, dumneavoastră a spus, și voi încheia, domnule președinte, dumneavoastră a spus că acest caz poate fi comparat cu SWIFT, pentru că e vorba de o, spe- o, an- o anchetă specifică. E adevărat. Dar, în același timp, s-au solicitat, doamna, domn președinte, este întreruptă. Președintele, mulțumesc doamna Invel, domnul Albrecht acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că acesta este doar un caz între mai multe și îl dezbatem. Uh, e vorba de culturi juridice diferite de ambele maluri ale Atlanticului, mai ales când e vorba de date cu caracter personal și mai ales când e vorba de cooperarea uh, polițienească și judiciară. Eu uh, sunt consternat de faptul că din partea Consiliului vine acest răspuns. Uh, și anume, se întâmplă pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, uh, sediul uh, Twitter este acolo și deci ceea ce se întâmplă acolo, uh, măsurile care sunt luate acolo, cadrul juridic de acolo se aplică. Eu cred că e incorrect acest lucru. Eu cred că cetățenii europeni ar avea o poziție diferită, pentru că noi cooperăm la nivel internațional, mai ales cu Statele Unite, cooperăm tot mai strâns la nivel judiciar și polițienesc. Oamenii Uh, sunt confruntați tot mai des cu dreptul celuilalt uh, stat, nu doar Uniunea Europeană, cu drepturile legislației din alte state membre, ci și cu dreptul american. Și acest lucru se întâmplă mai ales în domeniul datelor cu caracter personal. Și eu, de fapt, mă aștept ca guvernele din Uniunea Europeană, ca Consiliul să uh, își asume această problemă și să le dea o posibilitate cetățenilor europeni să aibă încredere în în dreptul, drepturile lor, drepturile pe care le au, drepturile cetățene, cetățenești, libertățile de care se bucură, chiar dacă e vorba de drepturile de pe internet. Mulțumesc, domnule Albrecht. Acum are cuvântul domnul Van der Stock. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Partidul Libertăților militează pentru protecția dreptului la viața privată. Avem o abordare foarte uh, pragmatică uh, în acest domeniu. Ar trebui să garantăm uh, securitatea vieții private, dar în același timp uh, cetățenii nu ar, uh, sau aceasta nu ar trebui să fie folosită ca un, uh, o scuză pentru a nu combate terorismul. Când vorbesc de terorism, mă refer la terorismul islamic. E unul uh, dintre motivele pentru care viața noastră privată a fost uh, uh sacrificată utilizatorii internetului ar trebui să fie, uh, să fie protejați, mai ales în ce privește datele lor private. Viața privată este foarte importantă, în ciuda faptului că teroriștii, în unele cazuri, se uh, ascund în, urma, în spatele unor indivizi banali. Uh, Statele Unite uh, doresc să aibă acces la uh, datele cetățenilor care transitează teritoriul european. Însă, pentru a obține aceste date, ar trebui să aibă acordul tuturor statelor europene. Dar nu ar trebui să uh, fim uh, luați uh, cu forța de către americani. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Lopez Alghilar, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Reding pentru prezența sa în această oră târzie, la această oră târzie în dezbaterile plenului în Bruxelles, pentru a asculta pe membrii Parlamentului European Uh, noi vă încurajăm în această muncă de redefinire a uh, Directivei Europene pentru Protecția Datelor și uh, având în vedere comunicarea Comisiei, ei bine, eu cred că aceasta va reprezenta o adevărată ocazie de aur pentru a avea o simbioză între revoluția tehnologică și protecția datelor personale, care de fapt este un, un, un drept fundamental înscris în Carta Drepturilor Fundamentale și toate drepturile sunt aceleași. Drept la acces la informații, drept la rectificarea informațiilor, drept uh, care este recunoscut de către Cartea Drepturilor Fundamentale. E vorba de drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni, recunoscut în legislația europeană, dar și într-un cadru legislativ internațional. Aici e vorba de statele membre în relațiile lor, de Uniunea Europeană în relațiile lor cu Statele Unite. Directiva 2008 94, uh, 46 și directiva 95 2004 trebuie să fie actualizate, trebuie să fie aduse la zi, pentru că nu e vorba doar de cooperarea judiciară și poliționească cu Statele Unite, mă uit la dumneavoastră și văd că da, dați din cap că într-adevăr e nevoie de această cooperare uh, tocmai pentru a întări posibilitatea de a-și da consimțământul în momentul în care anumite date personale sunt colectate și ce date anume pot fi transferate într-o țară terță. E vorba de fapt de dreptul de a rectifica și de a șterge acele informații care prejudiciază dreptul la viața privată. Toate aceste date și transferul acestora se face în mod automat și se află, deci, în consecință, pe rețea. Pentru că ă, dumneavoastră ați utilizat și un termen și anume restricții, restricții față de anumite drepturi, restricții de a-și exercita drepturile fundamentale. Uh, dumneavoastră ați explicat acest lucru, însă noi trebuie să vedem care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a proteja dreptul la viață privată pe internet. Eu sper că această discuție va fi urmată foarte repede de o actualizare a acestei directive pentru protecția datelor și, de asemenea, va fi urmată și de uh, o negociere activă cu Statele Unite în acest sens. Mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Acum are cuvântul un minut domnul Mölzer. Mulțumesc, domnule președinte. Este un uh, proverb uh, vechi și anume iubim trădarea, dar urâm pe trădători. Uh, acesta își dovedește uh, din nou și din nou uh, adevărul. Pentru că acum uh, vedem că uh, instituțiile europene se comportă exact ca în acest uh, proverb. Um, și anume, o persoană este deținută, poate să ajungă să fie deținută pentru informațiile din uh, Wikileaks. Modul în care sunt tratate uh, informațiile cu caracter personal, um, cred că este foarte dubios. Ei bine, sunt cerințe uh, Uh, ca cerințele de la Google, Facebook și Amazon, uh, care se leagă de protecția datelor, de furnizarea datelor cu caracter personal, deocamdată rămâne să vedem ce se va întâmpla în aceste cazuri. În orice caz, eu cred că uh, comportamentul autorităților americane este simptomatic pentru niște drepturi ale oamenilor care nu sunt absolut deloc respectate. Mulțumesc, domnule Mölzer. Acum dau cuvântul domnului Harbert. Domnule președinte, uh, uh, a durat ceva până mi-au spus interpreții că trebuie să iau cuvântul. Doamnă comisar, stimați colegi, doream să fac o reflexie pe aceste teme din perspectiva Uh, președintelui Comisiei privind afacerile interne. Pentru că cred că miza uh, acum este de ordin economic și al afacerilor interne, dar mai sunt și alte probleme importante, precum uh, protecția drepturilor cetățenilor, despre care s-a vorbit deja astăzi. Am uh, citit uh, am citit un raport, am pregătit un raport pentru comisia mea pentru, pe această temă și doresc să mulțumesc doamnei comisar pentru documentul pe care m-am bazat, pentru că elementul cheie pe care l-am menționat în acest document este cel pe care de, îl discutăm în această seară. Ca, dacă, în calitate de cetățean european, datele mele sunt păstrate pe un server, pe o bază de date din afara uh, Uh, Uniunii Europene sau din, din afara țării mele trebuie să am uh, um, aceleași drepturi în ceea ce privește aceste date ca și în cazul în care aceste date ar fi fost păstrate în Uniunea Europeană. Pentru a realiza acest lucru va fi nevoie de multe negocieri, dar dori să spun colegilor mai doamnei Invelt că dacă nu pot să oferă acest lucru, celelalte țări vor cere drepturi reciproce. Mulțumesc! Vă mulțumesc! S-a încheiat procedura spontană de luare a cuvântului și are cuvântul acum doamna vicepreședinte Reding. Yes, uh, share... Domnule președinte, înțeleg îngrijorările legitime ale Parlamentului în ceea ce privește protecția datelor personale ale cetățenilor europeni și tocmai pentru că împărtășesc aceste îngrijorări, am prezentat o primă analiză în legătură cu modul în care ar putea arăta reforma directivei din 95, tocmai pentru a răspunde la întrebările um, puse astăzi, la care nu există un răspuns juridic prin legislația europeană ca atare. Al doilea element este faptul că Cred că în legăturile cu uh, partenerii americani au apărut vești bune, pentru că tocmai săptămâna trecută Casa Albă a luat o măsură decisivă, anunțând pe 16 martie faptul că are de gând să colaboreze cu Congresul pentru uh, o cartă a drepturilor personale. O schimbare majoră în Statele Unite care ne-ar putea ajuta și pe noi în eforturile noastre pentru a avea un acord general UE-SUA privind uh, protecția datelor în ceea ce privește cooperarea uh, polițienească și judiciară. Sper că negocierile vor putea începe rapid în acest sens și contez pe sprijinul Parlamentului European pentru a ne ajuta în aceste eforturi și în cadrul reformei directivei din 95. Mulțumesc, comisar. Dau cuvântul acum în numele Consiliului doamnei Gheori. Mulțumesc, doamnă comisar, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră și pentru faptul că v-ați referit la în intervenția noastră. Aceasta este pentru că trebuie să implementăm achiul existent la ora actuală. Nimic nu demonstrează mai bine nevoia noastră de a avea această protecție decât uh, concluziile Consiliului referitoare la protecția datelor. Referitor la această dezbatere, am două cereri importante de adresat. În primul rând, Comisiei pentru a sublinia importanța informării publicului larg și, de asemenea, a protecției datelor pe internet. Sunt convinsă că doamna comisar va face acest lucru și va ține cont și de cererea exprimată de Consiliu. Consiliul este de asemenea de acord cu faptul că trebuie să actualizăm legislația și să o ajustăm în funcție de noile îmbunătățiri și progrese tehnologice. Așteptăm propunerea comisiei. Aceasta uh, trebuie să vă spunem că până în iunie nu vom mai avea prea mult timp să facem toate aceste lucruri, dar vom încerca să facem tot ce putem și suntem convinși că președinția polonă va urma pe același drum. Nu cred, așa cum spunea un coleg în sală, că trebuie să alegem între libertate și protecția datelor, pentru că cele două pot fi complementare și tocmai un astfel de regulament dorim să implementăm aici, în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă Ghiori. S-a încheiat dezbaterea la acest punct, așa că vom trece la următorul. Este vorba de întrebarea orală adresată Comisiei referitoare la aplicarea directivei pentru calitatea combustibililor, inclusiv a unei valori implicite pentru nisipurile și șisturile bituminoase.